Hello, everybody. Bună ziua. I hope we'll have translation, interpretation, yes? Ok. În calitate de președinta ședinței de astăzi a Comisiei, vreau mai întâi să vă anunț Ok, o să repet. Vreau mai întâi să vă anunț că rezultatul voturilor la amendamentele de la punctele 4 și 5 au fost transmise uh, pe e-mail pentru a putea să avem un vot valid, conform regulii 218.2, Aș, ă, ar trebui să verificăm quorumul, de aceea solicit ca cei din sală să apăsați pe, ă, dacă aveți cartela, pe buton și cei care participă online să apese pe ă, butonul pentru a indica că sunt prezenți astăzi la ședință. Vă rog să votăm, da? Să apăsăm. Să vedem vorum. Probabil secretariatul verifică dacă avem quorum. A venit și Andreas, sigur. We have quorum because now <laughs> Andreas is here. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să vă spun că votul va fi deschis la 13 și 50 și se va închide la 14.50. Iar rezultatele votului vor fi comunicate în scris și publicate pe site-ul uh, IMCO, pe site-ul comisiei noastre. Acestea fiind spuse, trecem la primul regulament, propunerea de regulament de modificare a regulamentului 168 pe 2013, în ceea ce privește măsurile specifice pentru vehiculele de serie din categoria el, ca răspuns la uh, focarul COVID-19. Aș putea să spun că, da, Comisia a solicitat ca această propunere să fie procesată de urgență din cauza necesității de sprijin pentru industria din, industrie din cauza pandemiei. A avut loc o consultare cu privire la procedura cu coordonatorii grupurilor politice, prin care s-a încheiat pe 21 septembrie cu o recomandare de a elabora un raport asupra propunerii prin procedură simplificată prevăzută de articolul 52 din regulamentul de procedură și va avea loc un singur vot la sfârșitul schimbului pentru ca IMCO să decidă procedura recomandată de coordonatori. Uh, sigur că avem prezentă comisia, sper că este comisia prezentă aici uh, și aș dori ca să începem uh, dezbaterea din această după amiază, dând cuvântul comisiei care ar putea să ne facă o prezentare de circa 10 minute. Uh, eu am fost informată de secretariat că avem aici pe directorul adjunct de la DigiGrow, uh, Mehdi Hocine sau Hocin, uh, nu știu dacă este prezent. Nu? Ah, ok. Uh, ah, ok. Uh, thank you very much. Thank you very much. Ok. Ok. We start with We you start now. With you. O să începem cu dumneavoastră și aveți 10 minute, vă rog. Thank you, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încerc să vorbesc cât se poate de scurt. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitația de a prezenta propunerea legislativă cu privire la impactul crizei uh, COVID pe autovehicule. După cum știți, pandemia a creat o mare perturbare în ceea ce privește vânzarea de autoturisme și uh, vehicule cu motor pe piața internă și între martie și iulie Aproximativ 60% din vânzări se uh, petrec în Uniunea Europeană. Toată lumea dorește să aibă un, um, motocicletă înainte de sezonul estival. Aceasta a afectat foarte tare vânzările pentru că în această perioadă majoritatea lanțurilor de retail din Europa erau închise, ceea ce a creat foarte multe probleme pentru că începând cu 1 ianuarie 2021. Vom avea noi standarde pentru emisiile poluante, așa numitele Euro 5, dacă știți aceste um, categorisiri, iar în momentul acesta, din cauza pandemiei, foarte multe vehicule au rămas în stoc pe care nu vom putea să le mai considerăm uh, conforme cu standardele de ultimă generație. Așa se va întâmpla deci din 1 ianuarie 2021. Ceea ce e foarte important să știm este că în legislația actuală o mare parte din vehiculele care nu mai sunt la standardele de ultimă oră așa numitele vehicule de sfârșit de serie, le numim noi, care pot fi în continuare vândute, dar deși nu corespund ultimelor cerințe, sunt limitate însă la 10% din vânzările din ultimii 2 ani. Deci suma celor 2 ani, 10% din ele. Iar um, având în vedere cifrele comisiei, se prevede ca aproximativ 5 206 vehicule erau în stoc la sfârșitul lui martie în uh, Uniunea Europeană. Aceste vehicule corespund uh, Euro 4 și deci nu vor putea să cadă sub incidența legislației actuale pentru că piața europeană este de 1,3 milioane de vehicule pe an și deci 10% ar însemna aproximativ 130.000 de vehicule. Așadar, cadrul legislativ pe care îl avem acum nu este suficient pentru a putea să facem față situației actuale. Dacă puteți să treceți la următorul slide, nu știu dacă vedeți de fapt slide-urile pentru că ar trebui să le vedeți pe ecran. E, nu-i nimic, chiar dacă nu le avem eu pot să vorbesc și fără ele. Iată de ce noi am făcut o propunere legislativă, Comisia. Am propus să introducem un singur articol în legislația actuală. E vorba de... Mulțumesc, aha, acum văd, mulțumesc, spune vorbitorul. Următorul slide, vă rog. Puteți să puneți următorul slide, vă rog? Mulțumesc. și următorul, vă rog. Noi propunem un nou articol, deci e foarte simplu, de fapt. Propunem un nou articol și sunt cinci elemente pe care vreau să le subliniez. În primul rând, pentru pandemie, deci pentru perioada pandemiei, cerem o creștere a numărului de vehicule de la 10%, deci de la 10% la numărul de vehicole care erau în stoc la 15 martie. Deci, practic, o derogare tranzitorie față de prevederile actuale. Spre deosebire de prevederile actuale care permiteau doar celor 10% de vehicole care nu sunt conforme cu ultimele cerințe să mai fie vândute, deci noi propunem ca aceste vehicule acum, deja că sunt mai multe, să nu mai poate să fie limitate la o vânzare timp de, de câteva luni, ci de mai mult de un an. Deci noi propunem acum ca autoritățile naționale să decidă, de fapt, în decurs de o lună, de obicei e trei luni în care timp de decizie. De ce o lună? Pentru că e o procedură de urgență. Deci să permitem autorităților naționale să decidă și ca aceste vehicule și să fie bine identificate printr-o mențiune specială pe care să le aibă în documentația mașinii. Iar în final, foarte important este să existe și o obligație de raportare din partea statelor membre. Comisia va fi informată de către statul membru despre numărul de vehicule care primesc derogarea respectivă. Deci vedeți că Conținutul propunerii e foarte bine delimitat. Încercăm să facilităm munca statelor membre, un lucru care să fie ușor de aplicat în statele membre și ce e foarte important este și că în momentul în care creștem numărul de vehicule care beneficiază de derogare, dăm și un stimulent, practic, producătorilor de mașini să uh, Um, se adapteze la cerințele de uh, emisie de poluanți pentru ianuarie 2021. Următorul slide. Pentru ca să închei uh, aici și să vă dau câteva idei despre ce am primit uh, până acum ca întrebări. Am făcut un FAQ, deci o serie de întrebări frecvente dacă, se va intre, dacă această măsură va întârzia introducerea Euro 5, normelor Euro 5. Nu, probabil că nu, rămâne 1 ianuarie 2021 pentru Euro 5. În propunerea noastră nu dăm niciun stimulent pentru ca să se continue um, în vreun fel producția de mașini Euro 4. Pentru că sigur că având în vedere că există o derogare, derogare de un an, ar putea să incite pe unii să continue să producă mașină Euro 4, dar nu este cazul. Deci producătorul de mașini nu primește niciun stimulent pentru ca să continuă să producă mașini Euro 4, pentru că nu există nicio vizibilitate pe piață și vor avea oricum doar un singur an pentru ca să se adapteze și să vândă mașinile respective. Și ultima indicație pe care am primit-o tot de la producători ne-au zis că e foarte bine cum am făcut o propunere bună, au, au zis că este. Am primit și întrebarea frecvent dacă aceste prevederi vor înlocui prevederile existente. Răspunsul la această întrebare este că cele două prevederi vor continua să coexiste, cea în vigoare și cea pentru perioada de excepție, deci vor, va fi o opțiune pentru producătorii de mașini. Ori vor folosi prevederile existente, dacă n-au un stoc de peste 10%, sau vor putea să aplice reglementările COVID. Deci e una sau alta, nu amândouă, nu pot să le aplice pe amândouă în același timp. Dar ele coexistă. Și altă întrebare pe care am mai primit-o foarte des este în ce măsură statele membre vor putea să calculeze numărul de vehicule care sunt pe stoc. Aici, foarte important, tot producătorul de uh, autovehicule va putea să, of, pro, să probeze prin facturi, prin alte documente, că a existat un anumit număr de vehicule în stoc la data respectivă. Există o marjă de interpretare pentru statele membre. Iată, cam atât. Aș vrea însă să termin încă scurt spunându-vă că suntem în cadrul unei discuții pe armonizarea tehnică și regulamentul cu privire la armonizarea tehnică și de asemenea aceasta a fost prevăzută, a fost receptată pozitiv. Au fost puse câteva întrebări cu privire la faptul că o lună s-ar putea să fie prea scurt și să prelungim poate perioada de tranziție la două luni. În continuare se discută acest aspect de o lună în cadrul președinției germane. Și, după cum spuneam și înainte, reuniunea experților care reprezintă actorii din domeniul uh, vehiculelor um, cu motor, dar și uh, experții au spus că sunt propuneri bune. Mă opresc aici, doamnă președinte, și mă bucur să răspund la întrebări, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Uh, cred că a fost foarte mm, sintetic și foarte clar ce ne-a prezentat uh, reprezentantul Comisiei. Acum o să doresc să dau cuvântul coordonatorilor sau a celor care doresc să vorbească în numele grupurilor politice. Pentru că îl văd pe Andres aici, cred că Uh, Andreas va lua cuvântul din partea IPP. Please give the floor. Thank you so much, Chairwoman, um, for giving me the floor, and I'm also very. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și Comisiei pentru explicații. Noi, grupul PPE, salutăm faptul că și Comisia ține cont deja în legislația pe care a adoptat-o, că coronavirusul a creat o distorsiune majoră pe piață în ceea ce privește vânzarea de produse, dar și pentru producătorii care trebuie să se adapteze la tot felul de schimbări uh, legislative. Mulțumim de aceea foarte mult pentru faptul că putem să-i ajutăm pe producătorii de, uh, de uh, motociclete și vehicole cu motor în acest sens. Este o legislație care va fi foarte mm, binevenită și în contextul legislației de mediu, dar și mai ales îi ajută pe cei care, pe actorii economici și noi suntem foarte bucuroși că și o susținem. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult din partea grupului SND, Cristel, uh, coordonatoarea noastră, dacă este conectată, o rugăm. Uh, no, uh, Evelyn, Evelyn Gerhard. Evelyn, hello. Da, da, îmi cer scuze, Cristel nu poate participa, eu o reprezint și mulțumesc foarte mult, Maria. Grupul nostru a constatat că există o necesitate de a avea o prelungire a vânzării, dar în niciun caz pentru producerea de autovehicule în perioada COVID. Pentru că ar fi și o mare risipă de resurse să se întâmple așa. Aceste mașini însă care n-au putut să fie vândute din cauza pandemiei sau acele motociclete, de asemenea, trebuie să își găsească un sens, pentru că altfel nu este ecologic să le aruncăm pe toate. Nu vedem nicio necesitate de a face amendamente pentru că ni se pare foarte corect ceea ce s-a prezentat, însă să fie clar că în ultimă instanță trebuie să se decidă prelungirea de un an dar să nu există nicio altă prelungire suplimentară. Deci, după noi, acesta e un lucru important. Mulțumesc! Thank you very much. Foarte scurt, foarte la obiect, coordonatorii. Acum o să rog pe Dita, dacă este reprezentanta Renew, doamna vicepreședinta Parlamentului, dacă este conectată cu noi. Thank you very much. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu comisiei și să vă spun că grupul Renew este de acord cu propunerea comisiei și cu ajutorul de, cu încercarea de a ajuta pe producătorii de motociclete în această dificilă perioadă și de autoturisme în cadrul pandemiei COVID și să ia ca dată de referință 15 martie 2020. Aș vrea însă să rog Comisia să ne dea câteva clarificări despre felul în care au ajuns la calcularea stocurilor elementelor nevândute produselor nevândute, care este cam de 500 de mil, uh, mil, o jumătate de milion, 500 de mii. Aș vrea să știu cum ați ajuns la această cifră și cum puteți să vă asigurați că măsura nu se va aplica decât la stocul existent de uh, produse și nu va fi abuzată. Comisia ar putea să ne asigure cumva de faptul că nu se va abuza de această regulă. În rest, nu vedem nicio nevoie de amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Dita. Următorul pe lista mea de vot din partea uh, grupului Verzilor, Marcel Colaia, dacă este. Thank you. Um, on behalf, uh, on behalf... Mulțumesc. În numele Verzilor EFA, noi suntem pentru o procedură simplificată și susținem extinderea termenului pentru 31 decembrie 2021 în loc de 1 ianuarie 2021 pentru motivele evidente și anume că aceste vehicule nu sunt vândute, nu pot fi vândute și deci ar fi foarte problematic ce s-ar întâmpla cu ele altfel. Noi am vrea însă să evităm o extindere a prevederilor mai departe de 31 decembrie 2021, pentru că considerăm că aceasta ar fi prea mult. Deși este posibil ca cererea pentru vehiculele cu motor să rămână destul de scăzută dincolo de 2021, trebuie spus că rămâne un semn de întrebare foarte mare, pentru că nu se știe cum se va dezvolta pandemia și deci nu se știe cum se va dezvolta piața autovehiculelor. Nu se știe, deci, nimic, așa că nu ar trebui să ne bazăm pe speculații. Aș vrea să menționez și faptul că avem și un aspect de securitate aici și n-am vrea să mergem mai departe de termenul stabilit, pentru că 31 decembrie 2021 ni se pare că este cel limită din punct de vedere al mediului și al siguranței. Pentru că acolo se schimbă anumite prevederi de siguranță și de mediu și n-am vrea să se încurce lucrurile, iar consumatorul ar trebui să poată să beneficieze de aspectele pozitive de mediu și de siguranță pe care le primește odată cu această uh, îmbunătățire a normelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și avem din partea uh, grupului ECR pe domnul Zlatovski,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 Mi sente? Ok, thank you. Ok, thank you. Si, ok. Mă auziți perfect. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei pentru prezentare și pentru clarificări. Noi înțelegem foarte bine necesitatea acestei propuneri și vom uh, putea să cântărim dacă e nevoie să înaintăm amendamente. Atâta din partea noastră. Mulțumesc! Again? It's okay. Uh, acum uh, dau cuvântul reprezentantului grupului uh, ECR, domnul Zlatovski, care este chiar aici în sală și nu ne mai chinuie conectarea aceasta foarte dificilă. Mulțumesc! Dzień dobry, szanowni państwo, szanowna pani przewodnicząca. My oczywiście... Mulțumesc. Înțelegem uh, propunerea comisiei, este justificată și înțelegem toate argumentele prezentate de către comisie, de către uh, reprezentantul acesteia. Nu suntem însă de acord cu concluzia dacă vorbim de 2020. Înțelegem că e un an pierdut în ceea ce privește vânzarea de motociclete. Nu știm însă ce va aduce 2021. De ce am propune un amendament. o extindere până în, două, în sfârșitul anului 2021. Restul propunerii se bucură de susținerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ehm, în mare parte suntem cumva armonizați cu punctul de vedere al Comisiei. Dacă reprezentantul Comisiei mai este conectat cu noi și ar dori să mai specifice ceva sau să răspundă din ceea ce au întrebat cel puțin colegii de la VERS și de la ICR, Uh, îl rog să clarifice cele câteva întrebări, pentru că pe procedură simplificată o să trecem la vot. Gvorumul am verificat la începutul ședinței, cei din sală prin ridicare de mână, cei de acasă prin electronic, prin uh, vot electronic. Așadar, uh, dacă reprezentantul Comisiei ne aude? Aude? Um. Okay. Do you hear me, Madam okay. Chair? Yes. Thank you. Yes. Mulțumesc. Yes. Um, just uh, very quick. Foarte pe scurt, au fost menționate câteva aspecte. Doamna Haranțova, care ne-a întrebat cum am ajuns la cea valoare de 560 de mii, Valoarea am primit-o din partea reprezentanților industriei, Am avut uh, contacte cu statele membre și această sumă pare uh, credibilă. Evident că toți cei implicați uh, au dorit să ne dea cifre cât mai exacte, iar având aceste cifre exacte, vom putea și controla ce a fost pus pe, în vânzare, vor exista obligații de raportare și atunci vom putea putea să vedem dacă tot ce a fost anunțat a și fost uh, utilizat în acest context al uh, dispozițiilor speciale. De asemenea, ne așteptăm ca vânzările să reînceapă și deci ne așteptăm ca numărul de vehicule care vor beneficia de fapt de această dispoziție să fie mai scăzut. Repet, modul în care am uh, gândit această măsură, niciun producător nu are vreun avantaj în a continua producția, dată fiind incertitudinea prețurilor menționată deja. Și în același timp, pentru că ar fi foarte dificil vor avea un singur an pentru a scăpa de aceste stocuri. Iată așadar acest mecanism inclus în dispoziție. Cantitățile sunt mai mari, dar timpul aflat la dispoziție e mai scurt. De aceea considerăm că măsura nu va putea fi nici evitată, nici abuzată. Iar în ceea ce privește întrebarea verzilor, vreau doar să confirm ca o dreptate. Există îmbunătățiri în legislație, atât pe partea de siguranță, cât și în ceea ce privește emisiile. Și aici e important să știm că și consumatorul va fi informat că vehiculul pe care îl achiziționează nu va fi ultimul model, cel mai actual, ci un vehicul de final de serie, o versiune specială. Mulțumesc! Dragi colegi, um pentru că, așa cum am spus, a fost uh, verificat quorumul. Uh, vom trece la vot. Europarlamentarii prezenți în sală vor vota cu ridicarea mâinii. Cei care participă de la distanță vor folosi funcția cereți cuvântul din interactio. Așadar, cine este pentru? Cine se opune? Cine se împotrivă? Cine se abține? Eu cred că a trecut la vot, secretariatul a contabilizat și uh, este un vot favorabil pentru această procedură simplificată. Trecem la următorul punct și dați-mi voie să prezint uh, următorul punct. Este vorba de asigurarea siguranței produselor pe piața unică. Avem aici raportor din partea grupului PPE, pe Marion uh, Valsman. Uh, la proiectul de raport au fost depuse 289 de amendamente, prin urmare raportul a prezentat un set de amendamente de compromis cu scopul de a găsi un punct comun asupra problemelor evidențiate de membrii Parlamentului. Discuția de astăzi are ca scop de a oferi raportorului și raportorilor din umbră uh, posibilitatea de a avea un schimb de opinie asupra lor. Uh, încep, evident, este un raport foarte important, siguranța produselor pe piața unică. Încep prin a da cuvântul raportorului, maxim 4 minute. Vă rog. Doamna președinte, dragi colegi, am avut astăzi prima ședință a raportorilor din umbră și câteva uh, discuții premergătoare. Este a treia încercare de a organiza o astfel de întâlnire. Discuțiile anterioare au tot fost amânate pentru că nu am găsit spațiu. La discuția de astăzi cu raportorii din umbră nu am avut interpretare. Anumiți colegi au avut aceeași uh, problemă. Știu că și întâlnirile lor au fost amânate. Știu că există uh, ședințe mai importante, dar nu știu cum să ne desfășurăm activitatea corect dacă nu reușim măcar o dată să avem o ședință cu interpretare. De aceea vreau să spun acest lucru foarte clar. Ar trebui ca în Parlamentul European ar trebui să poți organiza măcar o ședință a raportorilor din umbră cu interpretare și în perioada corona. Uh, mă gând, dacă nu în Parlamentul European, cu multitudinea de limbi, dacă nu aici, atunci unde? De aceea subliniez cât de importantă este această problemă. Avem nevoie de ajutor. Acum, în ceea ce privește raportul, Doresc să mulțumesc în special raportorilor din umbră și uh, colaboratorilor lor, consilierilor și secretariatului IMCO. Am avut o colaborare foarte bună, un raport important. În negocieri am încercat să găsim compromisuri la cele 289 de amendamente. Am găsit cele 6, iar uh, textul dorește ca siguranța tuturor produselor oferite spre vânzare pe piața unică europeană să fie îmbunătățită, să sporim protecția consumatorilor și piața unică în sine. Propunem Comisiei măsuri concrete care să, pe care să le aibă în vedere când revizuiește directiva. Ne uităm la tehnologii noi, inteligență artificială, internet, robotică și așa mai departe. Acestea ar trebui incluse în noua directivă. Propunem măsuri concrete, atât pentru supravegherea pieței, cât și pentru autoritățile vamale, pentru a îmbunătăți eficiența controlelor. Mai există câteva puncte Uh, deschise, însă progresăm bine în activitatea noastră și aștept cu interes observațiile colegilor din sală. Doamna raportor, am preluat uh, observația dumneavoastră, o să o transmitem pentru că aveți dreptate. Uh, trebuie să avem interpretare, mai ales pe rapoarte extrem de importante, complexe, complicate, cu termen, terminologie specifică. Este nevoie să avem interpretare și voi transmite această cerință. Uh, o să am o întâlnire și la nivel de, de Uh, stafa Parlamentului pentru că nu înțeleg, eu am fost raportor pe descărcare de gestiunea Parlamentului și atunci am discutat mult despre interpretare, despre nevoia de, și necesarul de personal, de interpretare pentru toate limbile, că avem statut egal aici pentru limbile de translație, așadar rezonez perfect cu dumneavoastră și voi transmite acest lucru. Dau cuvântul raportorului din umbră, maxim două minute, pentru SND, uh, uh, Maria Marquez este aici, colega noastră, vă rog. Nu se aude la microfonul doamnei Marcheș nimic. Talia. Acum se aude, mulțumim mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să încep prin a mulțumi doamnei raportor și echipei dumneaei pentru uh, munca la amendamentele de compromis, iar noi, grupul S și D, suntem foarte bucuroși de compromisurile care s-au obținut până acum. Aș dori să subliniez două care sunt extrem de importante pentru noi. Compromisul 1 cu privire la considerarea acestei directive ca pe un cadru legislativ cu caracter orizontal, care să permită și crearea unei uh, rețele de siguranță pentru ameliorarea protecției consumatorilor și compromisul 3 cu privire la verificarea pieței, care, dincolo de multe alte puncte, se referă la un punct foarte important, și anume că numai produsele sigure care respectă legislația vor putea să fie disponibile pe piața comună, pe piața internă, incluzându-le pe cele care sunt uh, vândute online aici. Mai sunt și alte puncte importante care încă nu sunt pe placul nostru complet, dar suntem disponibili pentru a mai colabora cu raportorii. Un punct foarte important este includerea amendamentelor noastre cu privire la principiul de precauție. Noi trăim într-o lume în care inovarea merge foarte repede și cu siguranță consumatorii își doresc produse noi, cu toții doresc produse noi, dar vor să aibă și siguranța că aceste produse noi sunt sigure. În această lume, principiul de precauție nu trebuie să fie o frână la inovare, din contră, ar trebui să fie o garanție că produsele care se bazează pe AI, pe inteligența artificială, pe nanomateriale, sunt produse care sunt sigure și că nu există un pas înapoi în uh, percepția consumatorului. De altfel, o problemă cu anumite produse de risc poate să fie, poate, poate să fie o frână în calea consumatorilor și există foarte multe exemple din trecut în acest sens. De aceea credem că principiul de precauție trebuie să fie o parte din uh, acest raport mai mult decât niciodată în momentul acesta în care vorbim de incorporarea noilor tehnologii atunci când se produc aceste elemente. Alt, uh, ce, alt produs important este cel în care produsele trebuie să fie um, de obicei produse de întreprinderile mari sau mici. Și aici nu trebuie să conteze dimensiunea întreprinderii care le produce. Noi suntem pentru o reglementare simplă cu o reducere a sarcinii administrative pentru IMM-uri, dar pentru toate întreprinderile în general. Legislația trebuie să fie clară, trebuie să existe linii de orientare care să poată să fie puse în aplicare. Însă aceasta nu se poate aplica atunci când singurul principiu care contează atunci când se verifică impactul unei legislații cu privire la siguranță este Think Small First. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc mult! Aș dori acum uh, să dau cuvântul doamnei Han din partea Renew. Uh, dear colleagues, unfortunately, Renew Shadow Vlad Butosh is... Dragi colegi, colegul Botoș are probleme de conectare și mă roagă pe mine să prezint uh, poziția. Domnul Botoș consideră că raportul este foarte bun și dorește să-i mulțumesc doamnei Olțman pentru uh, munca sa. Ar dori să atragă atenția asupra unui subiect sensibil și anume produsele din state terțe care nu respectă regulile europene de siguranță a produselor și totuși intră pe piața noastră online. Dânsul consideră că avem două probleme aici. Pe de o parte, faptul că punem uh, în pericol siguranța utilizatorilor și nimeni nu este responsabil pentru aceasta. Până la urmă, singurul responsabil este consumatorul, care ajunge să fie considerat importator direct. Nu e o situație normală și nu protejează interesele și siguranța consumatorilor. În al doilea rând, situația are un impact negativ pentru toți uh, producătorii din UE și cu, pentru cei care respectă regulile legate de siguranța produselor. În fiecare an, aproximativ 25% din veniturile unei IMM sunt cheltuite pentru a se asigura că produsul respectă obligațiile legale. Așadar, nu mai avem un nivel egal pentru toți producătorii și trebuie să tratăm problema. E un subiect sensibil și nu ne putem preface că n-ar exista. După părerea domnului Botoș, trebuie să cerem comisiei să vină cu soluții mai bune pentru această problemă. Vă mulțumesc! Foarte mult! Acum avem uh, din partea grupului uh, Verzilor pe Kim Van Spar... Spar? Ah, nu, no, nu, no, nu, no, sorry, Alexandra Baso Ide. So sorry, Alexandra, it's <laughs> to time when I don't give you floor. <laughs> We have connection? Mrs. Bassa, you have the floor. Yes, sir. eccomi. mi. Grazie. Da, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să intervin în legătură cu 5G-ul. 5G-ul este o tehnologie nouă, foarte controversată și pe care s-a scris mult. Uniunea Europeană cred eu că deschide ușile largi acum față de această tehnologie, de multe ori fără, puțin, fără niciun pic de control, fără niciun studiu în ceea ce privește siguranța acestor rețele. Mă refer aici mai ales la cibersecuritate. Și ca la orice produs nou, cel mai bine e să mergi cu prudența înainte – mi se pare că trebuie să evităm interzicerea unei noutăți tehnologice, dar nici să mergem înainte orbi și să acceptăm tot ceea ce este nou, ca și cum tot ce este nou înseamnă automat o absență totală de riscuri sau o absență totală de probleme legate. În textul în legătură cu siguranța produselor pe care îl discutăm acum, se vorbește și de 5G. Și din fericire, chiar dacă nu a fost citat un amendament pe care l-am înaintat eu, care era amendamentul 119, um, văd că se bazează pe principiul de prudență. Deci totuși s-a ținut cont cumva de amendamentul meu, chiar dacă nu este citat. A fost uh, preluat. Și sper ca principiul de prudență să nu rămână doar un concept care să fie pe hârtie, ci să se, își găsească aplicația concretă și uh, în practică, bineînțeles. La nivel practic, de asemenea, între timp uh, s-a văzut că se fac foarte multe progrese în domeniu, fără să se țină cont însă de restricțiile în această tehnologie. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Alexandra. Acum uh, o să invit, acum o să invit din partea verzilor, Kim Van Sparentak, e corect? Nu știu dacă e în conexiune cu noi sau... Ok, sorry, uh, yes. nu știu dacă am pronunțat corect numele, Kim Van Sparentak? It's correctly? Kim Van Sparentak. Ok. I think you pronounce it very well, thank you. <laughs> thank you very much. I know it's not that easy. Um, so thank Știu că nu e ușor, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și tuturor pentru cooperare și pentru întâlnirea cu raportorii din umbră pe care am avut-o astăzi în condiții tehnice dificile. Și eu sper că pe viitor vom reuși să avem și interpretare. În ceea ce privește amendamentele de compromis, primul amendament, siguranța produselor, așa cum am spus și raportorilor din umbră, noi credem că principiul precauționar ar trebui să fie cel după care ne ghidăm. Am văzut că au spus-o mai mulți uh, participanți astăzi și aștept cu interes ca acest lucru să se reflecte în uh, compromisuri. Important pentru ca valorile noastre europene legate de siguranță și încrederea până la urmă pe care oamenii o au în produsele noastre să rămână în vigoare și să ajute pe producători și să ne asigurăm că produsele care ajung pe piața noastră sunt în regulă. În ceea ce privește celelalte amendamente, am dorit că în alineatul 7 o trimitere la analiza de risc a produselor, în special pe cele de risc uh, ridicat, iar la alineatul 8 am dorit să spunem că susținem IMM-urile pentru a putea respecta regulile pentru că am vorbit de sarcina dificilă pe care o au IMM-urile în respectarea uh, legislației în vigoare și dorim să le susținem. De asemenea, susținem scheme de certificare obligatorii și credem că textul inițial era mai puternic decât actuala propunere de compromis. Iar la compromisul, la amendamentul 3, ar trebui ca autoritățile să poată verifica siguranța produselor, iar amendamentul 203 am dorit să se reflecte mai bine. Când vorbim de accesul la documentație, am vrea să apară și documentația online acolo. Mulțumesc că ați introdus și ratele uh, minime. Considerăm că e important, sunt compromisuri importante. De asemenea, ne interesează, cum am spus și în întâlnirea raportorilor din umbră, să existe o entitate care să răspundă în cazul în care există probleme. Să ne asigurăm că aceste dispoziții se aplică și produselor nearmonizate, iar la 22 am dorit ca responsabilitatea să fie, așa cum este menționată, să apară și să fie respectată și vă mulțumesc pentru compromisul 5 Există impact diferit acestor produse și acest lucru trebuie să se reflecte în text. Mulțumesc și aștept ca uh, această cooperare a noastră să devină tot mai fructoasă. Din partea grupului uh, ECR, Beta Mazureac, Mazurec. Um, thank you, Madam Chair. Uh, unfortunately, Mulțumesc, doamna Mazurec nu a putut participa și o voi înlocui eu. Mazurek, avem povedit, że pani poseu... Doamna Mazurek dorește să spună că o bucură faptul că raportorul domnul Vazman a ținut cont de multe dintre observațiile sale. Amendamentul domn, amendamentele doamnei Masure care au fost incluse în amendamentul de compromis. În mod foarte clar v-ați, ales, v-ați arătat deschisă pozițiilor noastre în ultima noastră dezbatere. Um, doamna Mazurek a spus că raportul are o bază foarte solidă și că diferențele de poziții nu sunt chiar atât de mari. Abordarea comisiei s-a reflectat în raportul, în raport în ceea ce privește aspectele de siguranță ale produselor și faptul că trebuie să ținem cont de noile tehnologii și de inteligența artificială. Bineînțeles, trebuie să facem față noilor provocări legate de siguranța produselor, pentru că am văzut că apar noi produse software și considerăm că trebuie să aplicăm principiul precauției în atunci când vine vorba de siguranța consumatorilor. Pentru că nu vrem să creștem povara administrativă nici pentru consumatori, nici pentru producători avem o propunere atunci când uh, uh, vine vorba de testarea produselor inovatoare în faza inițială a producției pentru a putea detesta, pentru a detecta potențiale amenințări la adresa sănătății consumatorului înainte ca acest produs să intre pe piață. Bineînțeles, trebuie să fim precauți să nu uh, aglomerăm piața internă cu produse din state terțe, pentru că este o amenințare în acest moment. Vedem că produsele vin comandate pe internet de din afara Uniunii Europene prin platformele internet și trebuie să ne asigurăm că toate aspectele sunt respectate. Timpul pentru proceduri, avem sistemul de alertă rapidă RAPEX și, bineînțeles, avem directiva e-trade care și ea trebuie să fie respectată uh, corespunzător. Platformele și trebuie să se aplice și platformelor internet pentru a bloca vânzarea anumitor produse. Doamna Mazure consideră că ar trebui să se revizuiască și să se actualizeze aceste măsuri pentru a garanta siguranța produselor. În același timp, trebuie să permitem producătorilor noștri să folosească cele mai bune soluții pentru a garanta siguranța consumatorului. Prilej uh, răspund uh, problemelor ridicate de raportorii din umbră. Sunt convinsă că puteți sintetiza în două-trei minute, dar cel mai important este să armonizați uh, lucrurile spuse aici, pentru că eu cred că se poate, având în vedere că mai avem timp până la vot în 27 octombrie. Mulțumesc! Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru toate remarcile făcute și pentru contribuții. Din uh, diferitele experiențe ale raportorilor din umbră, putem deja să vedem uh, cam care sunt părerile. În ceea ce privește SCD-ul, părerile Mariei Marcheș au fost deja preluate de către noi în amendamentele de compromis. E clar că avem nevoie de produse sigure chiar atunci când e vorba de nevoie de tehnologiile noi. Întreprinderile mici și întreprinderile mari trebuie să respecte uh, siguranța produselor, dar întreprinderile mici, precum IMM-urile, de exemplu, au nevoie de susținere suplimentară și trebuie să poată să li se garanteze această susținere. Iar pentru principiul de precauție vom găsi, sigur, o soluție. Pentru riniu, um, produsele venind din țările terțe sunt într-adevăr o mare problemă, o problemă pe care am semnalat-o și în compromisuri, am preluat imediat uh, semnalările dumneavoastră pentru care vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru că ați vorbit despre rolul special pe care îl joacă IMM-urile în acest context. În uh, legătură cu remarcile ID, 5G-ul este o infrastructură foarte importantă care va fi importantă pentru inteligența artificială, pentru robotică și pentru produsele noi. De aceea ar trebui să-i acordăm o atenție deosebită. În legătură cu remarca lui Kim din partea verzilor care s-a referit la principiul de precauție, cred că se aplică și aici. Iar autoritățile de supraveghere a pieței joacă un rol foarte important pentru siguranța produselor. Cred că suntem cu toții de acord aici. Mă bucur foarte mult că toate grupurile sunt de acord cu acest punct. În legătură cu ECR-ul, Sunt de acord cu toate sugestiile pe care le-ați făcut de detaliu. Updatările software-ului sunt într-adevăr importante și sunt o parte din compromisuri. Iar în ceea ce privește sandbox-urile de reglementare, trebuie și noi să vedem unde să mai uh, introducem acest uh, punct. Suntem însă pe calea bună, zic eu. Apoi, uh, stabilirea unei platforme pentru modernizarea RAPEX. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, vorbiți din sufletul meu direct cu acest subiect. Cred că ne unește același cel și anume să creștem siguranța produselor, să îmbunătățim drepturile consumatorilor și să întărim piața internă. Deci, permiteți-mi să spun în final că sunt încrezătoare că vom reuși să continuăm pe dosar și la următoarea întâlnire și să putem să adoptăm dosarul acesta. Mulțumesc! Toare, iată că am terminat dezbaterea. Vă anunț că votul va fi în 27 octombrie în uh, comisie și în plenară programat în partea a doua lunii noiembrie. Vreau să adaug doar atât ca vicepreședinta Comisiei IMCO și vicepreședinta grupului, intergrupului pentru IMM-uri. Mă bucur că în raport s-a prevăzut aici un uh, echilibru între a reglementa fără să punem costuri suplimentare la IMM-uri uh, și a reglementa în favoarea consumatorului pentru protecția consumatorului. Aici este un echilibru extrem de important pentru că dacă uh, punem costuri suplimentare la IMM-uri, degeaba le spunem noi că sunt cele mai multe în Uniunea Europeană, dar nu vor fi sustenabile. Vă mulțumesc foarte mult și uh, dați-mi voie să trecem la următorul raport legat de stabilirea noilor condiții, stabilirea condițiilor armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții. Este un regulament pentru produsele uh, destinate construcțiilor. Aici avem raportor din partea grupului PPE pe Cristian Dolsehal. Sorry, <laughs> uh, for me it's very difficult uh, Germany name. <laughs> ok, uh, da, uh, vă rog să prezentați, să vă concentrați, să prezentați în uh, 3-4 minute uh, punctul de vedere, după care vor vorbi, sigur, uh, uh, raportorii din umbră. Mulțumesc! Ja, sehr geehrte Frau. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, Mă bucur foarte mult că am astăzi ocazia să vă prezint raportul meu din proprie inițiativă cu privire la comercializarea produselor pentru construcții și că putem să discutăm după aceea despre el. Piața internă este una din cele mai mari realizări ale integrării europene și este una din, unul din pilonii care poartă Uniunea Europeană. Este o branșă care profită foarte mult uh, din, pe urma acestei piețe, piața construcțiilor. Foarte mulți oameni lucrează în sectorul construcțiilor în Europa și lucrează de multe ori transfrontalier. Pentru um, transportul de mărfuri există foarte multe reglementări clare dar uh, în acest domeniu trebuie să facem în continuare pași înainte, pentru că anumite prevederi care sunt, uh, trebuie să fie stabilite și pentru producători și pentru cei care le comercializează. În domeniul construcțiilor e nevoie de norme în etichetarea CE, uh, și a marcajului CE, mai ales atunci când e vorba de declarația de performanță și de caracteristicile pe care aceste produse le au. Apoi, sistemul de um, reglementare va fi un catalizator pentru competitivitate și pentru siguranța uh, Uh, consumatorilor, produselor pentru consumator, pentru că de ceva vreme trăim un blocaj. Un blocaj din cele 444 de norme armonizate, numai 12 au fost publicate în ultimii ani, după cum știți. Această blocadă nu ni se pare benefică, ea se bazează din cau- pe cerințele formale, este explicat așa, vreau să zic, și prin interpretarea cauzei uh, CEJ uh, în uh, cauza James Elliot dar și lipsa de certificare a normelor armonizate um, este și ea de vină, iar evoluțiile din domeniul sectorului construcțiilor nu ține pasul cu piața internă. De aceea e foarte important acest raport și mă bucur foarte mult că se prevede prelucrarea acestui document. Aș vrea să fac câteva recomandări pentru o posibilă prelucrare a textului. Un jargon comun ar fi un prim punct. Am spus deja, de fapt, acest lucru. În, mult, în momentul de față, foarte multe norme armonizate se află într-un blocaj. Am explicat că lipsesc niște linii de ghid din partea Comisiei care să fie clare și unitare. Lansez un apel la adresa Comisiei să găsească o soluție clară și practicabilă pentru a îmbunătăți normele și pentru tocmai a adresa această întârziere pe care o avem în sectorul construcțiilor. Avem nevoie atât de măsuri pe termen scurt, cât și de măsuri pe termen lung. Mi se pare important și ca domeniul de aplicabilitate a unui produs de construcții să fie clar definit pentru ca să ne asigurăm că produsul respectiv este folosit în scopul pentru care a fost creat în statul membru. În momentul de față, sistemul nearmonizat de normare a dus la faptul că se merge de multe ori pe uh, rute uh, care nu sunt neapărat uh, cele mai, cele mai potrivite, în sensul că se folosesc um, proceduri de um, acreditare care nu sunt întotdeauna uh, ortodoxe. E nevoie și de o îmbunătățire a marcajului CE, care de multe ori este interpretat ca un semn de calitate. Dar de fapt nu este un semn de calitate, nu spune decât ceva despre performanța produsului și despre îndeplinirea unor norme de mediu, de siguranță sau de sănătate. Eu sunt de aceea pentru găsirea unor soluții pentru producători care să știe exact cât de sigure sunt produsele de construcții și să știe dacă ele corespund, de exemplu, cerințelor naționale de siguranța clădirilor pe care le are statul din care ei previn, provin. Cer de asemenea ca digitale, tehnologia digitală să fie folosită la maxim și ca operatorii economici să poată să primească informații clare și transparente și în domeniul acesta. În fiecare zi am văzut-o și singur. Există foarte multe informații despre produsele pe care le cumpărăm și de produsele de cumpărare, de construcție este la fel. Există cerințe din ce în ce mai mari de durabilitate și de mediu și deci avem explicații din ce în ce mai lungi pe produse, ceea ce face ca această explicație să nu mai fie clară deloc pentru consumator. Mă refer aici, de exemplu, la um, blockchain și alte explicații digitale care ar putea să facă ordine printre aceste specificități și ar putea să simplifice astfel și uh, lanțul de uh, livrare am putea să oferim prin regulamentul nostru tocmai un cadru esențial. Un punct important din raportul meu este supravegherea pieței, pentru că industria mi-a semnalat că nu este deloc bună supravegherea pieței. Este foarte slabă și de aceea din ce ce mai multe produse din domeniul construcțiilor nu își îndeplinesc scopul pentru care au fost făcute, produse și nu fac decât să pună în pericol uh, cetățeanul și consumatorul. Este de aceea cu atât mai important ca toate autoritățile de supraveghere a pieței să lucreze împreună cu autoritățile de supraveghere a materialelor de construcții și a construcțiilor pentru a verifica dacă declarația de performanță a obiectului respectiv corespunde cu adevărat cu scopul pentru care a fost produs. Există și foarte multe produse de construcții care sunt oferite online, cum ar fi cărămizi cărămizile nu mai sunt uh, găsite numai la piețele de construcții sau unde se conceau înainte, ci și pe platforme online. De aceea, cu atât mai mult e nevoie de o supraveghere a pieței online acum, pentru ca produsele să corespundă cerințelor, mai ales atunci când ele vin din state terțe. Nu trebuie niciun caz să facem compromisuri aici, pentru că nu e vorba numai de siguranța produselor, ci e vorba și de, bineînțeles, competiția loială care trebuie să existe. Și aici vin la, am ajuns la alt punct, care este durabilitatea. Comisia, în planul său de acțiune, pentru economia circulară a spus că dorește să fim mai uh, durabil în toate domeniile și atunci când vorbim de construcții, de producția materialelor de construcții, trebuie să avem mereu o tranziție um, durabilă la aceste produse. Când atingem obiectivul însă, nu înseamnă că trebuie să creștem prețurile pentru ca să avem o economie durabilă. Și de aceea am propus niște măsuri pentru a atinge obiectivele fără să creștem prețurile. Adică, certificarea marcajului CE, care trebuie să fie îmbunătățit, să însemne mai multe, siguranța, certitudinea juridică și o um, previzibilitate pentru IMM-uri și folosirea metodelor digitale care trebuie să fie dezvoltate pentru ca piața internă să poată să fie foarte uh, bună pentru consumator. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule raportor, și din partea SND sunt eu raportor din umbră, așadar o să îmi permiteți ca circa două minute să-mi prezint un punct de vedere în numele grupului. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului, consider și eu foarte important acest uh, raport și uh, îl spun că este important având și niște date. Sectorul construcțiilor contribuie foarte mult la piața internă, creează circa 18 milioane de locuri de muncă, generează aproximativ 9% din PIB-ul Uniunii. Și sigur și acest sector a fost grav afectat de criza COVID. Prin urmare este nevoie să facem ceva uh, ca și cadrul legal uh, prin care să simplificăm pe de o parte uh, procedurile de lucru, să asigurăm siguranța produselor din construcții și în același timp sigur să nu adăugăm costuri suplimentare, mai ales la IMM-uri. Regulamentul și propunerea de regulament de fapt Uh, uh, are mai multe provocări în implementare, uh, trebuie să găsim un proces de standardizare care să fie pentru toate, toate părțile din piața unică și mm, să vedem un sistem, ca ați amintit, domnule raportor, un sistem de supraveghere a pieții, pentru că, într-adevăr, avem aici o concurență neloială semnificativă, toți știm în țările noastre că există în domeniul construcțiilor și, până la urmă, nu e vorba numai de concurență neloială, este vorba și de risc pentru utilizatorii finali. Uh, problemele de standardizare, din punctul nostru de vedere, a grupului pe care îl reprezint, trebuie abordate în toate etapele procesului de pregătire și necesită o transparență și o deschidere din partea tuturor părților uh, implicate. Mai mult decât atât, trebuie să oferim uh, orientări clare pentru organismele de standardizare, adică organismul care standardizează, eu provin din industrie, trebuie să aibă niște lucruri foarte clare date pentru ca standardul de produs după aceea să fie ușor de înțeles și de aplicat de către cel care uh, produce și cel care utilizează. Așadar, trebuie îndrumări foarte clare. Și uh, nu înainte de a încheia, vreau să spun că există uh, nevoia să avem condiții de concurență echitabilă în legislație privind produsele de construcții pentru toate întreprinderile, dar mă întorc din nou la IMM-uri, provin din rândul lor și, sigur, în eventualitatea unei revizuiri a regulamentului, cred că ar trebui să se țină cont de necesitățile piețele industriei. Acest regulament ar putea ajuta sectorul de construcții să creeze o economie mai durabilă, circulară, echitabilă și sigură. Sper să avem o bună colaborare cu toți uh, raportorii și cu domnul raportor și vă reamintesc tuturor că până în 6 octombrie puteți să depuneți amendamente. Vă mulțumesc. Și dau cuvântul următorului raportor din umbră de la Renew. La mine figurează aici Sandro Gozi. Thank you, thank you, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu abordarea generală a raportorului. E vorba aici despre un raport foarte important. În primul rând, pentru că privește 80 de milioane de locuri de muncă, în al doilea rând, pentru că este o caracteristică strategică a abordării în legătură cu economia circulară și pentru că trebuie să actualizăm piața unică ținând cont de evoluțiile tehnologice. Din acest punct de vedere, aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Este un punct bun de plecare. Suntem de acord cu necesitatea de a include cerințele pentru produse uh, și de siguranța produselor, introducerea unor, unor repere Trebuie să punem accentul pe performanța produselor și în acest consens să informăm atât operatorii cât și consumatorii, inclusiv prin noile tehnologii și trebuie să consolidăm supravegherea pe piață pentru a crește siguranța produsului produselor și pentru a avea durabilitate mai mare. Însă sunt încrezător că în acest sens sunt de, sunt de acord cu raportorul. Mulțumesc foarte mult. Următorul raportor din umbră, din partea ID, Alessandra Basso. Grazie. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă auziți? Vă auzim. Nu mai auzim. Ok, m auziți acum? Bun, mulțumesc mult. Mulțumesc raportorului și mulțumesc noastră. Sectorul construcțiilor este într-adevăr unul din motoarele economiei europene și, după cum ziceați, creează 18 milioane de locuri de muncă. Și în uh, decursul timpului a fost uh, un sector care s-a înnoit de multe ori, care a făcut față tot timpul provocărilor și a rămas cumva un sector de avangardă. Din cauza pandemiei de coronavirus, știm cu toții că sectorul a intrat într-o criză profundă și este necesar să îi ajutăm pe cei care lucrează în domeniul construcțiilor cu acțiuni hotărâte și eficiente. Ceea ce ar putea să ajute ar fi o ușurare a procedurilor birocratice, care reprezintă un cost ascuns, nu numai în mijloace financiare, care oricum nu prea sunt multe în sectorul construcțiilor, dar și o problemă de timp. Deci dacă ușurăm aceste proceduri, câștigă timp întreprinderile. Trebuie să garantăm norme care să fie egale pentru toată lumea și este necesar și ca toți să respecte normele, pentru ca să nu se creeze uh, situații de dezechilibru sau bariere care ar putea să fie distorsionante pentru piața internă și ar putea să ducă la concurență neloială. Numai așa putem să ajutăm întreprinderile acestea importante ca să facă față provocării atât de dificile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum următorul raportor din umbră din partea grupului Verzilor, Claude Gruf, Grufa. Ok? Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Stimați colegi, sectorul imobiliar și al construcțiilor reprezintă 40% din emisiile de CO2. Deci emisiile conținute în produsele de construcție reprezintă 11% din emisiile cu gaze cu efect de seră la nivel mondial. În ceea ce privește materialele de construcție, Cadrul actual nu este adaptat uh, reducerii emisiilor și nu protejează corect uh, consumatorii și lucrătorii. În plus, uh, după cum a reamintit COP24, sectorul ar trebuie să ia măsuri spectaculoase pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Nu putem să rămânem în urmă dacă Uniunea Europeană vizează să fie neutră climatic până în 2050, respectând promisiunile făcute și pactul, pactele semnate, eh, sectorul imobiliar este cheie. Criza COVID-19 a fost una fără precedent și va fi și pentru industria construcției, construcțiilor care face față unor provocări deja de ani, de zile. Cifrele ne arată că multe state membre ar dori să susțină sectorul uh, construcțiilor ca modalitate de relansare a economiei. Deci să se construiască mai bine, mai durabil, dar Europa trebuie să se adapteze și să consolideze. Trebuie să susținem și IMM-urile, care reprezintă 90% din întreprinderile din sector și mă bucur că IMM-urile au fost înscrise în uh, raportul domnului Doleșal este un element foarte important. Trebuie să consolidăm, pe de altă parte, și aspectele de mediu și sănătatea publică. Este vorba aici de protecția consumatorului și lucrătorilor, dar și susținerea economiei noastre. Împărtășesc punctele 6, 7 și 8 ale raportului. Într-adevăr, timpul necesar pentru elaborarea și publicarea normelor, întârzierea cu revizuirea reglementară, figurează prin problemele majore. Lipsa de control al Comisiei generează acest gen de probleme, care trebuie să fie luate în considerare în cadrul unei viitoare revizuiri. Așadar, trebuie să găsim o modalitate rapidă și viabilă de a revizui aceste norme pentru să căutăm să găsim un cadru îmbunătățit pentru produsele de construcție. Susțin, bineînțeles, raportul domnului Seneșal atunci când cere comisiei să ia în vedere posibilitățile de a include în CPR, Common Provisions Regulations, aceste măsuri legate de revizuirea mai rapidă a normelor. Acum nu se garantează nicio măsură de mediu pentru materialele de construcție. Avem nevoie de măsuri stricte pentru produsele pe piața noastră. În final, sunt de acord să invitați Comisia la punctul 24 pentru a studia pertinența uh, criteriilor, cum ar fi criteriul de durabilitate în normele armonizate. Aceste măsuri trebuie să fie și aplicate. Controlul acestor norme trebuie să fie și pus în aplicare și ca produsele care nu respectă aceste norme să se găsească pe piața europeană. Deci, trebuie să propunem o reformă profundă a regulamentului legat de materialele de construcție pentru a îndeplini obiectivele ecologice ale Europei. Claude. Acum o să dau cuvântul uh, lui Carlo Fidanța pentru ECR. Mr. Fidanza, you have the floor. Yes. Okay, can you hear me? Yes. Mă puteți auzi? Ok. Aveți cuvântul. Dați-mi, faceți-mi un semn dacă puteți pot începe. Ok, ok. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul nostru Doleșal, care a reușit să identifice mai multe puncte critice. În continuare de actualitate, din păcate, în domeniul produselor pentru construcții. E vorba de o folosire insuficientă a tehnologiilor informației, pentru că acestea ar putea să ne ajute să punem într-o bază de date toate informațiile, nu numai CE, numai certificarea CE, ci caracteristicile de sustenabilitate de mediu ale produselor. Aceste informații sunt necesare, așa cum o cere regulamentul, dar cine nu a găsit încă o punere în aplicare a normelor acestora Uh, actualizate uh, știe cât de dificil este. Eu sunt pentru folosirea tehnologiilor moderne pentru ca să permitem constructorilor și producătorilor, dar și consumatorilor să vadă imediat dacă un produs este autorizat, de exemplu, în statul lui membru, în felul în care a fost produs. Și prin această cumulare și stocare de date, a putea și autorităților să le permitem să verifice piața, să identifice acele produse care vin din import care au fost făcute, vândute online, care vin din țări terțe și care nu sunt câteodată corespunzătoare normelor uh, din punct de vedere al siguranței, al uh, incendiului, al izolării fonice sau a comportamentului la foc. Deci trebuie să încercăm să ajutăm uh, pe toți actorii de pe această piață și aceasta e soluția mea. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au spus că trebuie să ajutăm IMM-urilor, pentru că este steaua polară IMM-ul în acțiunea noastră și trebuie să ținem cont și de importanța de a nu crea lacune normative prin o noire a legislației fără să ținem cont de vidul existent. Deci, cred că e, e foarte bine ce a făcut raportorul și mulțumesc foarte mult pentru efort. Thank you very much, mulțumesc mult. Domnule raportor, dacă puteți acum, uh, în două minute, uh, să răspundeți și în două minute să ne concentrăm, că avem uh, o întârziere de circa 5 minute. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank zunächst einmal an die Kolleginnen und Kollegen für ihre Mulțumesc în primul rând colegilor care au luat cuvântul. Se pare că în mare Colegii au fost de acord. Sunt gata să ne uităm mai cu atenție la un aspect sau altul. Să vă promit că vom ajunge și la compromisuri. De exemplu, când vorbim de riscuri, de armonizare în toate etapele sale, de utilizarea mijloacelor tehnice și de supravegherea pieței, sau dacă vrem să vorbim de IMM-uri. Cu siguranță vom reuși să ne punem de acord. De asemenea, putem vorbi și de durabilitate, ce putem face aici și să subliniem acest aspect mai cu tărie. Nu în ultimul rând, însă trebuie să nu uităm că prețurile în acest sector au crescut mult în ultimii ani și că nu vrem nici să supra-solicităm această piață. Aduc aminte de data limită, și mă bucur de continuarea cooperării cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Da, data limită de depunere a amendamentelor 6 octombrie la prânz, prezentarea amendamentelor 9-10 noiembrie, prezentarea amendamentelor de compromis 2-3 decembrie și ajungem la vot în ianuarie 2021. Mulțumesc foarte mult tuturor și pentru contribuție și pentru munca depusă ca raportor. Trecem la următorul raport, consolidarea pieții unice, viitorul liberei circulații a serviciilor. Aici avem raportor din partea Renew, domnul Lochegard uh, și, sigur, raportorii din umbră. Proiectul de raport a fost prezentat și discutat în comisie la 8 iunie. Sunt 288 de amendamente care au fost pre uh, prezentate raportorului până în 10 iunie, când a fost data limită. Până acum nu a avut loc întâlnirea raportorilor din umbră din cauza problemelor cu obținerea interpretării. Munca tehnică privind compromisurile avansează, dar lipsa unei reuniuni a raportorilor poate duce la amânarea votului în comisie și în consecință și a votului în plen, pentru că nu putem să uh, mergem la vot în comisie până nu există o reuniune măcar a raportorilor. Este foarte important uh, raportul viitorul liberei circulații a serviciilor. Dau cuvântul maxim 5 minute raportorului. Yes, uh, hello colleagues and thank you. Mulțumesc, stimați colegi, și vă mulțumesc pentru această ocazie. Președinta deja a menționat problemele pe cu care ne-am confruntat. Așadar, nu vom mai pune accentul pe aceste probleme. Vă mulțumim pentru informațiile furnizate. Este un program, raport încă în curs. Uh, voi fi destul de succint. Bineînțeles, vreau să mulțumesc colegilor uh, din toate grupurile politice pentru cele 288 uh, de amendamente menționate. Cu toate că pare foarte mult, de fapt nu au fost foarte multe, sunt destul de puține comparativ cu alte rapoarte în care am fost implicat. au fost uh, foarte utile și ne-au informat discuțiile atât tehnice cât și politice. Mulțumesc, bineînțeles, și administratorilor, raportorilor din umbră, grupurilor politice, pentru celor care au participat într-o serie de uh, reuniuni uh, productive la nivel tehnic, care ne-au permis să facem primii pași pentru a gestiona numărul acesta destul de mare de amendamente. Îmi pare rău totuși să spun că nu am avut ocazia să trecem de la aspectul tehnic la uh, discuțiile mai politice. Este regretabil. Uh, secretariatul IMCO a lucrat foarte mult pentru a obține o reuniune a raportorilor din umbră, însă Parlamentul nu a putut să scape perturbărilor uh, crizei COVID. În ultimele săptămâni a fost imposibil să avem o reuniune cu interpretare, după cum ați auzit de la antevorbitoare, ne confruntăm cu aceeași problemă ca și alți eh, raportori și raportori din umbră. Unii, unii au încercat să participe uh, în limba lor, dar nu a fost uh, posibil să asigurăm interpretarea pentru toți raportorii din umbră. Sperăm că vom depăși aceste obstacole logistice foarte frustrante și inacceptabile întregul procesul al nostru de muncă a fost uh, perturbat, amânat și avem și perspectiva de a amâna votul pentru a putea discuta aceste probleme mai în detaliu. Există aspecte în care nu suntem de acord la nivel politic și care trebuie să fie discutate. Și am, aștept să demareze uh, discuțiile cu raportorii din umbră pe cât de curând posibil. Sperăm să fie cât mai curând. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Dăm rap- raportorului din uh, umbră de la grupul PPE, Tomislav Socol, cuvântul. Două minute, două minute jumate. Avem? Can you hear me? Mă puteți auzi? În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului și coraportorilor pentru redactarea amendamentelor. Avem indicatori economice, economici și uh, aceștia trebuie să se reflecte în raport. Altfel va fi dificil să avem amendamente de compromis. Serviciile reprezintă în jur de 70% din activitatea economică din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, proporția de servicii transfrontaliere este doar 21%, ceea ce înseamnă că există mult uh, de îmbunătățit la acest nivel și partea serviciilor este cea mai puțin dezvoltată în piața internă. Mi se pare că conținutul amendamentelor uh, ne arată că este nevoie urgentă de o schimbare a legislației. Uh, trebuie să examinăm și aspectele legate de servicii de sănătate transfrontaliere, achizițiile publice, servicii de interes general și, nu în ultimul rând, introducerea de proceduri uh, în legătură cu Curtea Europeană de Justiție pentru Achivul Comunitar. În plus, este clar din raportul, din textul raportului că este esențial la crearea unui punct de informație unic la nivel comunitar. În loc să creăm un nou mecanism, se poate consolida sistemul actual de puncte de contact. Există eforturi legitime însă trebuie să se țină cont de drepturile sociale și de posibilitățile statelor membre. Orice trimitere la drepturile sociale nu trebuie să fie făcută în contextul unei armonizări care nu are bază legală, trebuie doar să se țină cont de drepturile sociale. Sperăm ca amendamentele de compromis să modifice în bine acest raport și sper și eu ca să avem în curând o reuniune a raportorilor din umbră. Acum uh, dăm cuvântul raportorului din partea grupului SND, Evelyn Gerhard. Două minute jumate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Lockhart pentru raport. L-am discutat, de fapt, deja și, într-adevăr, este foarte important ca raportorii din umbră să se poată întâlni, pentru că există mai multe subiecte controversate. Grupul nostru, SND, nu le poate accepta așa cum sunt. Textul, așa cum am spus, este foarte într-o singură direcție Um, de economie liberală care nu ține cont de aspecte sociale sau de mediu. Servicii fără aspecte sociale sau de mediu, după părerea noastră, nu se poate. De aceea am pregătit o serie de amendamente împreună cu colegii mei și vreau să dau trei exemple, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, ca să vă arăt cam unde sunt problemele. Pe de o parte, interesul general. Raportorul pune la îndoială faptul că interesul general ar fi un motiv uh, suficient de bun pentru a veni cu astfel de reguli. Mi se pare că ar fi util ca domnul raportor să mai citească o dată tratatele, unde scrie foarte clar că Uh, statele membre stabilesc ce înseamnă interesul general și acest lucru ar trebui să rămână la fel și în vi- uh, viitor. În Și CEJ a spus acest lucru în repetate rânduri în jurisprudență așa. Și atunci când vorbim de servicii, este vorba de un aspect important. Nu e vorba de un preț cât mai mic de servicii ieftine. E vorba și de calitate, de siguranță, de aspecte sociale și de mediu și nu trebuie să uităm acest lucru. Apoi, un al doilea punct – Comisia noastră a spus deja că această propunere a Comisiei nu este acceptabilă în forma actuală, e blocat și în Consiliu, însă dumneavoastră continuați să cereți implementarea sa, e vorba de e-card, și noi nu putem accepta acest lucru pentru că ceea ce se propune acolo este de fapt reintroducerea principiului țării de proveniență și deci eliminarea directivei uh, cu privire la servicii care garantează siguranța și elementele sociale. Și un al treilea aspect la care mă refer azi, deși există multe altele, acele portaluri naționale ale pieței unice. Noi nu dorim, de fapt suntem împotrivă, cu totul împotriva creării unui nou, uh, unor noi porți. Avem uh, directiva, nu funcționează foarte bine, uh, dar decât să venim birocratic și să aducem un nou instrument pe piață, ar trebui să ne asigurăm că instrumentele existente ajung să fie transpuse corect decât să venim cu un al treilea instrument acum. Nu știu ce vor face IMM-urile și cum se vor mai descurca cu atâtea atâtea instrumente. Important nu e să avem multe instrumente, ci instrumente bune. Altfel nu putem accepta textul. Mulțumesc. Eu sunt convinsă că experiența pe care o ai, uh, o să poți să aduci argumente pozitive. Până la urmă așa este, nu reglementăm de dragul de a reglementa și de dragul de a schimba, ci reglementăm ca să avem uh, o, o, o uh, dispoziție în piață mai bună care să asigure și echitate și transparență și uh, ușurință pentru IMM-uri și toate celelalte și bineînțeles siguranța produsului uh, uh, față de consumator. Acum o să dau cuvântul din partea verzilor Ana Cavazini Thank you, Madam Chair. Um, I am also looking for... Mulțumesc, doamna președinte. Aștept și eu rap- reuniunea raportorilor din umbră. Nu înțeleg de ce este așa de greu să avem o asemenea reuniune. Nu știu dacă vom reuși să, ne, să rămânem în calendar, însă asta, bineînțeles, depinde de raportor. Am primit și câteva propuneri de amendamente de compromis în această dimineață, însă, datorită timpului scurt, nu am avut timp să le parcurg pe toate. De aceea observațiile mele sunt de ordin mai general. Sunt de acord cu antevorbitorul meu de la SID pentru multe puncte, inclusiv uh, am făcut câteva observații în legătură cu proiectul de raport la ultima noastră reuniune. Trei puncte. După cum a spus și doamna Gebhardt, vrem să ne asigurăm, vrem să fie foarte clar că motivele de interes public dacă ne uităm la tratat, la a un anumite decizii ale Curții de Justiție, acestea sunt protejate în legislația UE și Parlamentul nu poate să spună că interesul public ar trebui să fie trecut cu vederea. Interesul public este un concept foarte puternic și important, ar trebui să rămână în toate amendamentele, de exemplu 120 și <clears throat> ne așteptăm să fie inclus în amendamentele de compromis. În ceea ce privește un al doilea punct pe care aș dori să ridic, achizițiile publice, în momentul de față, aliniatul din compromis spune că aceste proceduri de achiziție publică au obiectivul de a avea scopul de a asigura Mm, accesul mai ușor pentru IMM-uri. E ca și cum ar, singurul scop al achizițiilor publice ar fi ca lucrurile să fie mai ușoare pentru companii, însă nu este așa. Este vorba de bani publici, este, trebuie să ne asigurăm că banii publici sunt cheltuiți pe uh, servicii fiabile și rentabile. De asemenea, portalul de informare propus de raportor, asemănător cu cele spuse de PPS și SID, și noi subliniem că nu ar trebui să se creeze portaluri noi dacă există portaluri deja existente care pot să fie îmbunătățite. Deci, am, folosit, am consolida mai degrabă structurile existente decât să creăm structuri noi care poate ar induce în, er, în confuzie IMM-urile și utilizatorii în general. Ultimul punct, mi se pare foarte important să nu deschi, redeschidem directiva serviciilor, deci la alineatul 3 se fac aluzii în text care par să trimită într-acolo. Verzii se împotrivesc redeschiderii acestui subiect care nu corespunde cu domeniul de aplicare și de aceea nu uh, vrem să redeschidem directiva serviciilor. Uh, din partea ECR, Adam Beilan, We have Um, thank you, Madam Chairman. let me... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru munca pe text până acum, inclusiv uh, abordarea constructivă a raportorului Lockegaard și a echipei sale. Cu toate că textul de compromis merge în direcția cea bună, nu trebuie să ne amăgim. Este minimul a ceea ce ar trebui să așteptăm din partea Comisiei și a statelor membre – eșecul parțial al pachetelor pentru servicii și foarte puținele progrese în domeniul serviciilor uh, au fost concluziile mandatului anterior al Comisiei. Însă și Parlamentul este partea problemei. În ciuda faptului că acest raport cere îmbunătățiri clare, cum ar fi digitalizarea procedurilor administrative, susținere multilingvă pentru întreprinderi, și acces digital uh, pe deplin și eliminarea unor bariere, ne confruntăm cu nemulțumiri um, printre colegii noștri. Uh, grupul ECR nu poate să fie de acord cu o atenuare și mai mare a propunerilor actuale și nu putem uh, fi de acord cu legislația notificărilor dacă aceasta afectează directiva serviciilor. Comisia vorbește despre strategii, însă nu uh, vrea să acționeze în domeniul urgent al serviciilor transfrontaliere. Noi, ca Comisie pentru Piața Internă, ar trebui să uh, chestionăm o asemenea abordare. Credem că trebuie să ne dăm un nou impuls uh, pieței unice pentru servicii care ar fi cheie pentru o tranziție de succes industrială și digitală și, în plus, o redresare a economiei europene lovită de epidemie. Înainte de a da uh, cuvântul raportorului, îl rog pe Andreea Schwab, uh, am dorit să facă câteva precizări, please. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde einfach gerne zwei Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să completez două lucruri. Să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră și sunt într totul de acord cu colega Gebhardt. Ea a spus că lucrurile în domeniul serviciilor nu merg pe cât de bine ar trebui să meargă. Raportul și-ar putea aduce un aport la a arăta problemele în domeniul serviciilor. Colega Cavazzini s-a referit la nașterea dificilă a acestui text, așa este într-adevăr, și din 2006 încoace lucrurile nu s-au simplificat, ci din contră au devenit mai complicate, pentru că reflexul național în statele membre, în special este o atitudine reflex față de furnizori din alte țări. Asta complică lucrurile, de aceea ar trebui să facem tot ce putem pentru ca această libertate pe care am promis-o cetățenilor europeni și furnizorilor de servicii să le uh, garantăm în așa fel încât să poată acționa transfrontalier. În principiu, sunt de acord că ce spune colegul Lockegaard sunt dificile pentru uh, furnizori. Ar trebui să începem de la clarificarea situației de bază, să progresăm politic, ca apoi să putem cere comisiei propuneri. Mulțumesc așadar pentru discuția bună pe care am avut-o. Și eu mulțumesc pentru discuția foarte aplicată la acest raport și acum îl rog pe raportor dacă în două minute poate să tragă o concluzie și eu regret că nu s-au putut întâlni raportorii din umbră. Vedeți, aceste lucruri ne pot întârzia la vot, dar să-l ascultăm pe raportor. Thank you very much, uh, Chair, and thank you Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și colegilor raportori din umbră pentru primele comentarii. Aș vrea să vă amintesc tuturor că mai vin câteva săptămâni destul de aprinse următoare săptămâni din punct de vedere politic și n-aș vrea să creăm o, politică, o discuție politică pe subiectul acesta. Mă bucur însă de toate discuțiile pe care le vom avea la reuniunea din octombrie. Vreau să fac doar câteva comentarii. Cred că putem să fim de acord dincolo de dezacorduri, că trebuie să facem ceva acum pentru sectorul acesta în pandemia de COVID. Mulțumesc și domnului Schwab pentru că a subliniat încă o dată nevoia de a acționa pentru că a spus că e punctul de plecare al dezbaterii noastre, oricum o fi. Cred că putem să ne punem de acord și pe ceea ce nu suntem de acord, dar provocările sunt mari, însă trebuie să găsim un numitor comun și să facem îmbunătățiri în domeniul acesta. Știu care sunt părerile diferiților colegi, știu care sunt îngrijorările despre achizițiile publice, interesele publice, pe portalul de informații, știu toate problemele acestea. Aș vrea însă totuși să vă gândiți cu toții înainte de următoarea întâlnire dacă putem să venim cu spiritul deschis și cu dorința de a face progres în dosarul acesta. Cred că toată lumea vrea să se îmbunătățească sectorul serviciilor și încă de, de la început s-a știut că nu e perfect deloc acest sector. Pentru ca să putem însă să-l facem să avanseze, e nevoie de o oarecare uh, punere de acord. Și o altă remarcă, că am auzit foarte des din partea multor colegi îngrijorări uh, despre deschiderea directivei serviciilor. Niciodată nu doresc să, și n-am dorit să deschid această directivă. Vreau să fie foarte clar, nu e vorba de deschiderea directivei, e vorba de îmbunătățirea lucrurilor așa cum sunt ele acum. Vreau să fie clar care este obiectivul meu. Mă bucur de discuțiile care vor urmea și sper să putem să îmbunătățim împreună lucrurile. Vreau să mai amintesc colegilor uh, că avem și o comisie responsabilă pentru aviz, employment. În mod normal era un vot prevăzut în 1 octombrie uh, pentru uh, comisia employment, iar la noi prevederea era de vot în comisie în 26-27 octombrie. Vom vedea dacă putem să confirmăm această dată, având în vedere dificultățile despre care am vorbit. O zi lungă, avem ultimul raport, vă rog să aveți răbdare, să-l dezbatem și pe acesta, la fel de important astăzi Comisia IMCO a avut rapoarte extrem, extrem de importante. Acest raport uh, pe care îl vom prezenta acum este către o piață unică mai durabilă pentru întreprinderi și consumatori. Ce să poate să fie mai important pentru Comisia noastră decât o piață unică durabilă pentru întreprinderi și consumatori? Raportor din partea verzilor, David Corman. Ă, trebuie să mai explic înainte de a-i da cuvântul că de data aceasta comisia noastră este în fruntea acestui raport. Comisia ENVI oferă doar un aviz în conformitate cu regula 56. Raportul se concentrează asupra modului de a face piața unică mai durabilă și de a împuternici participanții la piață să adopte practici mai durabile. Așadar, ă, aș dori ca raportorul care și-a prezentat proiectul de raport în cadrul ședinței comisiei din 8 iunie 2020 ă, să ia cuvântul. Vreau vă amintesc că au fost depuse 355 de amendamente și, sigur, uh, uh, raportorul uh, a avut sarcina să facă și amendamente de compromis. Îi dau cuvântul raportorului David Cormand. Merci, merci madame. Il ah, euh, faut que je retire mon masque peut-être pour les traductions. Merci, merci beaucoup. Écoutez, euh, Vous avez un peu présenté les choses. Hein. On est en train de discuter pour essayer d'avancer. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, uh, trebuie să ne gândim la o piață internă durabilă și comisia noastră are ca scop să protejeze și spun protejeze consumatorii ca un prim element. Am făcut această mică paranteză pentru că știu că toată lumea face tot ce poate pentru ca să participe, dar știu că e o mare problemă cu sălile și cu interpretarea și că nu avem loc, știu că avem lockdown în unele locuri, știu că toată lumea din secretariatul Parlamentului European face totul ca să avem întâlniri, dar nu e serios așa, nu putem să lucrăm așa. E nevoie, doamnă președinte, vă rog frumos să transmiteți mai sus uh, de, că e nevoie de mijloace suplimentare ca să putem lucra la distanță în condiții corecte, pentru că noi, ca deputați în Parlamentul European, nu putem lucra așa, nu putem avea relații cu ceilalți um, în aceste condiții. Nu ne ajută să găsim compromisuri când avem astfel de condiții. Sunt multe reuniuni tehnice și nu avansăm. În momentul acesta sunt multe amendamente și sper ca să fie și mai puține în curând Chiar dacă pe principiile mai mari există dorințe din partea tuturor grupurilor să avansăm pe responsabilizare, dar și pe protejarea consumatorilor, pe dorința de a proteja resursele și a limita deșeurile, deci să ne schimbăm puțin modelul de producție și de consum, să favorizăm repararea obiectelor și durabilitatea produselor, și să ținem cont de costuri, dar încurajarea și responsabilizarea oamenilor din industrie de a ține cont de toate aceste principii e un alt obiectiv. Nu vreau să dezbat prea mult amendamentele pentru că raportorii din umbră o să poată să se exprime pe ele, dar Ceea ce aș vrea să notez este că comisia noastră INCO chiar dacă va primi un aviz de la Envi, nu trebuie să fie o remorcă atunci când e vorba de chestiunile de mediu chiar. Doamna von der Leyen a spus că e nevoie de pactul verde, de Green Deal, când suntem prima piață din lume. Un pact verde pentru prima piață ca importanță din lume înseamnă foarte mult și față de țările din exterior avem uh, virtuți durabile în ceea ce facem noi aici, dar nici nu vrem să ne lăsăm uh, duși de nas sau uh, ghidați de țări din afară în ceea ce privește normele. Deci piața Uniunii Europene trebuie să fie cea care să stabilească regulile pentru că avem virtuți pe ceea ce privește economia, locurile de muncă, ecologia, avem multe cu care putem să ne mândrim și să protejăm spațiul economic european pe care dorim să-l protejăm. Pe toate subiectele acestea trebuie să lucrăm. Nu vreau să vă rețin mai mult atenția pentru că știu că nu avem prea mult timp. Doamnă președinte, vă dau cuvântul înapoi. Mersi beaucoup, mulțumesc foarte mult. Uh, continuăm cu raportorii din umbră, uh, din partea uh, PPE, Arba Cocalari. Yes, thank you, Madam Chair and uh, dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Tranziția către economia circulară în care folosim resursele mai eficient și în care ne reducem emisiile este probabil sarcina cea mai importantă a generației noastre. Angajamentul din partea Comisiei, guvernelor, cetățenilor de peste tot din Europa ne oferă destule aturi pentru a putea să ne lansăm în aceste politici. Trebuie să folosim momentul propice pentru ca să facem deciziile raționale și înțelepte de care avem nevoie. Ca să atingem obiectivele de mediu, trebuie în primul rând să implementăm măsuri care sunt eficiente și care sunt susținute de către știință, de studii de impact și care contribuie cu adevărat la o piață unică sustenabilă și care funcționează bine. Asta înseamnă o piață care susține companiile sale și care e receptivă față de noi modele de business. Clima și cetățenii au nevoie de uh, orice altceva decât de o superficială abordare verde în toate domeniile. Raportorul a optat pentru o semnalare politică mai mult mi se pare, pentru că măsurile lui aduc sarcini suplimentare pentru companii și mi se pare și că intervine disproporționat în elementele de bază ale economiei sociale de piață, care face structura principală a economiei noastre liberale de piață și sociale în același timp. Nu merg toate aceste măsuri pentru că nu au fost niciodată susținute de către evaluări uh, obiective. Sunt convinsă însă că intențiile domnului Cormo sunt foarte bune, dar consecințele multor propuneri pe care le-a făcut în document nu vor fi eficiente nici din punct de vedere al climei și nici din punct de vedere al uh, costurilor. Unele dintre ele chiar, eu intuiesc, vor fi contraproductive, vor reduce resursele folosite în loc să, folosi, să ducem la o scădere a deșeurilor, de exemplu. Eu cred că um, atribuirea de stimulente și o proporție mai mare de produse verzi ar fi fost o abordare mai bună. O să continuăm să colaborăm cu domnul Corman, bineînțeles, și cu ceilalți raportori din umbră și vom uh, încerca să atingem compromisuri și sper să putem ajunge la un raport bun pe care să-l poată susține toată lumea și că va fi un raport ambițios, eficient și că va oferi și întreprinderilor și consumatorilor uh, acele instrumente și stimulente pentru a contribui la o piață unică sustenabilă. Mulțumesc! Următorul vorbitor din partea grupului S și D, doamna Borzan. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru implicare în încercarea de a găsi compromisuri. Pentru noi, în grupul S și D, există câteva priorități principale. Introducerea etichetării obligatorii pe anumite produse, care ar putea să dea consumatorilor uh, o garanție atât legală cât și cu privire la produsul respectiv, cu privire la durata de viață a produselor pentru ca să contracarăm obsolescența programată. Consumatorii își doresc mai multe informații cu privire la durata de viață a produselor. Studiile au arătat că sunt gata consumatorii să plătească mai mult pentru produse care sunt mai durabile dacă respectivul produs are un, o etichetă care să-i indice durata de viață. Deci, eu cred că va crește cererea pentru astfel de produse exponențial. Cerem de aceea o minimă cerință pentru această etichetare, pentru consumatorii noștri, pentru că noi suntem comisia care are cele mai multe informații din partea consumatorilor și avem și ca prioritate informarea consumatorilor în același timp. Pentru companii deja multe s-au angajat în combaterea obsolescenței programate și trebuie să fie clar că toate practicile care reduc durata de viață a produselor trebuie să fie eliminate de pe piață. Avem elementele necesare pentru ca să creăm ele, uh, produse care sunt uh, ecologice prin faptul că au o durată mai lungă, care sunt de calitate și sunt dorite de consumatori. Ca alte priorități aș vrea să vorbesc despre capacitatea de a stimula acest uh, domeniu. Cred că drepturile uh, consumatorilor de a avea un produs uh, bun la un preț accesibil și informații destule despre repararea produselor e un minim pe care îl putem oferi. Trebuie să încercăm să dăm instrumentele pentru ca să avem astfel de produse și deci să creștem încrederea consumatorului. E nevoie de stimulente pentru noile modele de business pe bazate pe leasing și pe, cum, și pe partajarea de produse. Pentru că antreprenorii trebuie să fie cei care să aibă prioritate, în prioritate acces la astfel de produse de partajare. E esențial să dăm un răspuns acestor uh, consumatori frustrați de durata scurtă de viață a produselor și să le dăm mai multe opțiuni de reparare. Trebuie să încercăm să găsim o variantă bună. Mult. Următorul vorbitor este raportorul de la Renew, Sandro Gozi. Euh, merci, Madame la Présidente, et merci. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca dificilă depusă, dar cred că mai avem încă o lună la dispoziție până la vot. O să o utilizăm din plin cu abordare flexibilă și deschisă, pentru că este vorba de una dintre prioritățile de legislaturii actuale. Trebuie să păstrăm un nivel înalt de ambiție. Știm că avem Știți că avem uh, rezerve în legătură cu anumite părți ale propunerii, interdicția publicității, impozitele, taxele pe publicitate și așa mai departe. De asemenea, piesele de schimb și abordările care se apropie prea mult de o abordare unică pentru toți. Trebuie să avem o abordare diferențiată pe categorie. Mai sunt și alte aspecte care mm, sunt interesante în ce mă privește și ar trebui să lucrăm uh, asupra unui compromis uh, ceea ce privește informațiile pentru consumatori este o chestiune de abordat la nivel european. Obsolescența programată și închei, doamna președinte, reamintind că în ianuarie am adoptat o rezoluție foarte ambițioasă în legătură cu Green Deal și în contextul economiei circulare am uh, lucra pe o piață unică, durabilă, care să aibă același nivel de ambiție și nu deodată cu câteva luni mai târziu să restrângem lucrurile și să revenim la o poziție foarte conservatoare. Și grupul nostru este pregătiți să lucreze către o soluție de compromis viabile, către un raport satisfăcător care să fie votat cu o mare majoritate de către toate grupurile. Dau cuvântul uh, pentru grupul ID, Virginie Joron. Joron? Oui, merci Madame la Présidente. Euh, merci Monsieur le rapporteur pour ce très Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportului pentru acest raport foarte bun și toate elementele care îl îmbogățesc la compromisul 1, aliniatul 1, un articol excelent care dezvoltă partea care ține de etichetare. Deci, trebuie să încurajăm reciclarea, trebuie să încurajăm piețele de mână a doua, uh, piețele durabile și acest lucru implică locuri de muncă locale, ceea ce este un lucru bun. Mecanismul este în favoarea tuturor. <clears throat> Trebuie să luptăm cu răsputeri împotriva acestor deșeuri care se adună permanent. După aceea, extinderea garanției. De obicei, două, doi ani nu e deseori suficient pentru anumite produse. Trebuie să Uh, ne uh, diferențiem de piața asiatică și americană. În plus, există ideea de că e mai durabil și mai ecologic uh, de a produce în Europa. Pe etichetarea propusă trebuie să se sublinieze și producția locală, să se sublinieze locul de producție pentru a favoriza locurile de muncă locale. De asemenea, uh, producția inteligent, inteligentă trebuie să uh, se țină cont și în achizițiile publice în legătură cu distanța de la locul de producție. Uh, consumatorul trebuie să aleagă un produs de calitate produs în Europa sau în Franța și nu un produs al sclavajului modern. Sunt puncte pe care vom mai lucra și vă mulțumesc deja pentru munca depusă până acum. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul colegului uh, Zlotovski, raportor din umbră din partea grupului uh, ECR. Szanowna Pani Przewodnicząca, drodzy Państwo, przyznam szczerze... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Sincer să vă spun, uh, sunt destul de mirat de acest raport și asta din mai multe motive. Dată fiind criza cu care ne confruntăm în acest moment, criza COVID-19, ne vedem cât de multe companii se confruntă cu probleme de producție, probleme de vânzări. Noi vrem să bucurăm clienții, obligând firmele să dea chiar mai multe informații cu privire la cum au fost produse acele produse. E o problemă și de publicitate și apoi de verificarea amprentei de carbon și atâtea multe alte elemente, aspecte legate de proprietate intelectuală de asemenea. Mi se pare absurd, dragi colegi. Dacă ne uităm la proiectul de text, dacă acest lucru s-ar implementa, aceste propuneri, am ajunge într-o situație cu o economie socialistă sau, economie, de, sau comunistă, una uh, de planificare din fostul bloc comunist. Și cred că domnul președinte își aduce aminte foarte bine, pentru că ați trăit și dumneavoastră acele vremuri și vă aduceți aminte ce produse existau pe atunci. Domnul Gozi, din partea Renew, a vorbit de o abordare conservatoare, dar nu e nici de cum o abordare conservatoare față de economie. Dacă vorbim de o economie durabilă, piața își va găsi propriul echilibru. Nu are nevoie de intervenție din exterior. Dacă însă insistăm să reglementăm tot, nu vom avea niciun echilibru. Oricum, nu unul uh, natural, ci un uh, echilibru artificial care va submina economia. Deci, contrar a ceea ce a spus uh, doamna Cocalari, eu nu cred că vom reuși să ajungem la vreun compromis. Nu cred că se va ajunge la o propunere acceptabilă pentru toată lumea. Eu cred că acest uh, proiect de text nu e deloc util, nu avem nevoie de el și dacă se va implementa, aceste aspecte vor fi în detrimentul economiei europene. Eu nu cred că ar veni în beneficiul uh, consumatorilor europeni. Acum avem uh, din partea GUE, Ani Sofie Pelite. Pelite. So sorry. Um, doamna Conex... Conex... E... conexna, uh, <laughs> thank you. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, colega mea nu a putut participa, de aceea voi citi eu textul. Dragi colegi, e important acest drept. Avem uh, multe drepturi aici pentru consumatori, avem obligații pentru companii și aici raportul colegului nostru Corman încearcă, iată, să soluționeze în mod comprensiv problemele și mulțumesc pentru aceasta. Sunt însă surprinsă că nu există voință să discutăm aceste două aspecte, drepturi și obligații. Poziția noastră este cunoscută și face parte din obligația noastră să încercăm să găsim un compromis care să ajute cât mai multă lume. De aceea vă aduc aminte de angajamentele din uh, noul uh, Green Deal, în special comisiile noastre. Dacă dorim să ne reiterăm angajamentul față de consumatori, nu putem da dovadă de mai puțină ambiție, din contră. Și vă aduc aminte că raportul acesta nu e un text legislativ, e doar o listă de dorințe pe care o transmitem comisiei. În ceea ce mă privește, eu vreau să facem mai multe, pentru că cetățenii ne cer să facem mai multe Sper că discuțiile vor putea fi contra, constructive, astfel încât aceste cerințe să, fie, să poată fi cunoscute. Acestea ar fi cuvintele colegei mele, doamna Peletie, și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Acum eu am o problemă. La și 45 trebuia să încheiem. Nu știu dacă o să mai avem interpretare. Avem încă doi colegi care doresc, Andreea Schwab și Dita. Uh, cu permisiunea noastră, dacă interpretarea nu o să mai fie, o să vorbim în engleză. Uh, Andreas, please. Yeah, okay. I, I could also do it in English, but it would be more polite in my mother tongue. Um, I would like to uh, follow up on what. Mulțumesc. Aș dori să continui um, cu ceea ce s-a spus în discuție. Și sunt două puncte la care nu sunt de acord cu domnul Kozlovski. Nu mă surprinde deloc pentru că acest raport este un raport de provocare și cred că acesta a fost și intenția raportorului. Și iată de ce nu pot să-i mulțumesc pentru compromisurile pe care nu le-a găsit pentru că pp ul la început a crezut că putem să discutăm despre lucruri de îngrijorare generală pe care consumatorii le-au exprimat. Trebuie să știe de unde vin produsele, dar să le lăsăm uh, libertatea de decizie. Dar raportorul nu asta vrea. El vrea, prin decizii politice, să prevadă cum se va întâmpla așa ceva și asta nu e linia noastră politică nu suntem de acord nici cu ideea de a merge împotriva obsolescenței psihologice prin eliminarea publicității care nu merge pe placul raportorului. Cred că trăim într-o economie liberală de piață, trebuie să stabilim regulile, trebuie să îmbunătățim regulile în cadrul Pactului Verde, dar, în final, operatorii economici trebuie să fie cei care aleg și vreau să rog raportorul să accepte că aceasta a fost întotdeauna politica Parlamentului European și sper să găsim un compromis pe mai multe puncte, dar am impresia că momentan nu s-a rezolvat nimic în direcția aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Thank you very much! Gdita! Thank you very much. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că nu am obținut compromisuri. Eu nu pot să susțin raportul așa cum e. Sunt atât de multe idei care, dacă s-ar adopta, ar crea costuri enorme pentru afacerile europene și, în același timp, prețuri exorbitante pentru consumatori. Nu văd cum măsurile propuse vor putea să ajute consumatorii să meargă în direcția unei uh, piețe mai sustenabile decât acum. Trebuie să combinăm toate aceste propuneri cu măsuri în care nu avem beneficii mai mici decât costurile, ci invers mai mici, îmi cer scuze, <laughs> fie costurile mai mici, bineînțeles. Și aș vrea să revenim înapoi de unde am uh, început și să reîncepem de la zero negocierile mult. Dacă ave... două minute, domnul raportor, scurt. Mulțumesc. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru remarcile făcute. Am auzit lucruri paradoxale, dacă nu chiar contradictorii. Și ca să răspund la ultimele două intervenții, s-a avansat deja destul de mult și în niciun caz nu o să o luăm de la zero. Nu o să plecăm de la zero, pentru că pur și simplu raportul acesta este corespunzător comenzii pe care a primit-o instituția noastră, adică să vorbim despre piața internă durabilă. Deci, durabilă înseamnă să ținem cont de o serie de mize. În legătură cu publicitatea, că vă că a stresat mult pe multă lume care zice, Doamne ferește, cum o să trăim într-o lume în care un raport cere interdicția publicității. Raportul nu cere interdicția publicității, ci invită la o reflexie despre publicitatea nefastă față de mediu. Iar aș vrea să vă amintesc că în economia de piață liberală în Europa există deja publicități care sunt interzise. Alcoolul, tutunul și nu a ieșit nimeni în stradă, nimeni nu a devenit, nu a spus că suntem socialiști uh, de sus până jos din cauza asta. Este pentru binele comun și eu zic că e foarte bine așa. Sunt reguli care protejează binele comun. Deci dezbaterea pe care ați deschis-o pe publicitate e foarte interesantă, care merită să fie de- făcută fără niciun fel de tabu. Pentru că e o dezbatere mai mult decât interesantă. Tutunul, alcoolul, n-au publicitate, deci ceea ce favorizează distrugerea planetei noastre, trebuie să spunem dacă, dacă da sau nu se poate susține. Da, doamnă președinte, încă două minute, vă rog. Deci am auzit că ați vorbit despre obsolescență programată, ați vorbit despre etichetarea corectă pentru informarea consumatorului. Eu înțeleg că trebuie să ajungem la compromisuri dinamice. Când sunt subiecte noi, e clar că toată lumea e stresată pentru că au senzația că vrem să facem revoluții și că e foarte complicat ce se întâmplă. Dar eu zic că trebuie să ne asumăm anumite schimbări, iar noi în această comisie IMCO, vă mai spuneam, trebuie să terminăm odată să fim întotdeauna sclavii altor comisii, envi, care mai știu eu cât de verzi vor să fie. Nu merită să facem așa pe subiectele acestea. Eu sunt convins că schimbând regulile și o serie de reguli de pe piața internă, o să fim mai performanți economici, dar nu numai, vom avea mai multe locuri de muncă și vom putea să ne protejăm economiile și mai bine. Deci eu zic că trebuie să continuăm această discuție. Aveți o aveți o problemă delicată, eu sper să o și rezolvați. Este foarte important să ajungem la compromisuri care să facă funcțională, nu să îngreuneze viața uh, producătorilor și, sigur, și siguranța consumatorilor. Vreau să vă mai anunț la final uh, votul pentru Digital Services 39 de voturi plus, un vot împotrivă și uh, 5 abțineri și am mai avut un vot pe New Strategy for European uh, SMEs, 40 de voturi pentru, un vot împotrivă și și 4 abțineri. Dragi colegi, vă mulțumesc că ați avut răbdare, vreau să mulțumesc interpreților, staffului tehnic, uh, secretariatului și sper că uh, nu v-am stresat prea mult cu ținerea sub control a timpului. Vă mulțumesc foarte mult!